Buenas tardes. Bună ziua tuturor. Bună ziua tuturor, dragi colegi. afternoon. We're about to get started. Haideți să începem lucrările noastre. În ceea ce privește ordinea de zi, punctul 1, adoptarea ordinii de zi. vă propun să adoptăm schimbările următoare, și anume, punctul 9, raportul domnului Coelio, în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor achiului Schengen referitoare la sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România. Având în vedere problemele de cu zborurile, uh, va trebui să așteptăm ca raportorul să ajungă. Apoi, punctul 10. Accesul public la documentele Parlamentului European vă propun să îl amânăm pentru următoarea ședință libe, pentru că ar trebui ca proiectul de raport să fie disponibil în toate versiunile lingvistice. În cazul în care nu sunt obiecții, atunci adoptăm aceste schimbări. Acum trecem la punctul 2, și anume comunicarea ale președintelui. Mai întâi, aș vrea să-mi exprim satisfacția în ceea ce privește rezultatul obținut de delegația LIBE în Statele Unite. Raportul cu privire la această deplasare la Washington vă va fi cât de curând trimis. Am avut o serie de discuții extrem de fructuoase și cred că Parlamentul European va fi în măsură să adopte o rezoluție foarte importantă. Cu toții suntem de părere că această rezoluție este importantă, interesantă. Discursul care a fost pronunțat de către vicepreședintele Statelor Unite, domnul Joe Biden, cu ocazia ședinței plenare de săptămâna trecută, a fost unul interesant și, după cum știți, prima rundă de negocieri cu Statele Unite în ceea ce privește acordul TFTP. Această rundă de negocieri începe astăzi, se va derula astăzi și mâine. Și domnul Pri Breinhardt, uh, director la comisie, ne va informa pe data de 12 mai, va informa grupurile politice despre primele rezultate ale acestei runde de negocieri. Deci vom avea ocazia să discutăm acest subiect cu doamna comisar Malmström în ședințele noastre ulterioare. Și acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume prezentarea doamnei comisar Malmström privind lucrările recente și în curs ale Comisiei în domeniul său de competență de la intrarea în funcție a noi comisii. Doamna comisar Malmström a cerut să poată prezenta anumite subiecte comisiei noastre referitor la subiecte care țin de competența sa. Noi suntem gata să o ascultăm și după intervenția sa voi da o uh, posibilitatea membrilor să ia cuvântul pentru a organiza o dezbatere. Doamna Malmström, aveți cuvântul. It is uh, very nice to be... Mulțumesc, domnule președinte. E o adevărată plăcere să fiu prezentă în comisia dumneavoastră. Am avut ocazia să discut deja cu anumiți raportori din umbră, dar iată că de când a avut loc audierea mea, e prima ocazie în care am posibilitatea să mă exprim în fața dumneavoastră a tuturor. Și sper că pe viitor vom avea mai multe ocazii să discutăm împreună. După cum știți, comisia, noua comisie a început și a început activitatea și conlucrăm cu Parlamentul și cu Consiliul, încercăm să ne adaptăm la schimbările care au intervenit cel mai tratatul de la Lisabona, să vedem care este cea mai bună metodă de coordonare, de colaborare. Dumneavoastră sunteți colegiuitor, acest rol vă este recunoscut de către toată lumea și sper să avem o muncă încununată de succes, cel puțin în ceea ce privește competențele mele. Acum Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să analizeze conținutul dosarelor și, bineînțeles, să aibă grijă și la aspectul procedural. E vorba de o agendă extrem de încărcată, extrem de bogată și a, aș fi vrut să evoc deja câteva subiecte astăzi împreună cu dumneavoastră. Dacă domnul președinte este de acord, aș dori să vă prezint ceea ce s-a făcut până acum, ceea ce este în curs de pregătire și anumite dosare mai dificile pentru care sper eu să pot obține sprijin din partea dumneavoastră pe viitor. După cum știți, doamna vicepreședinte Reading, Reading și eu însă am prezentat câteva documente cu privire la programul de la Stockholm. E vorba de o agendă foarte extinsă, foarte ambițioasă și avem foarte multe de făcut. Și, bineînțeles, acest lucru va, se va face ținând seama și de deciziile adoptate de Consiliu în decembrie și, bineînțeles, și de uh, dorințele exprimate de cetățenii europeni. Uh, ați primit acest document, ați avut posibilitatea să îl uh, parcurgeți și sunt gata să discut cu dumneavoastră pe marginea acestui uh, document. În prima lună a mandatului meu, sau de fapt acum trei luni de zile mi-am început mandatul, am făcut câteva propuneri și sunt foarte încântată să vă prezint atât dumneavoastră cât și uh, publicului mai larg planul de însoțire pentru minori. Acest lucru este deosebit de important uh, Uh, pentru tineret, dar și pentru ONG-urile care activează în acest domeniu. Acest plan de acțiune propune o abordare europeană comună bazată pe ideea că trebuie să fie întotdeauna orice măsură luată, trebuie să fie în interesul suprem al copilului, trebuie să respectăm Cartea Europeană a Drepturilor Omului și Convenția Internațională a Drepturilor Copiilor. Avem instrumente financiare și instrumente legislative la dispoziție pentru a organiza pro programele de protecție ale copiilor și identificarea unor soluții durabile. Și vom lua măsuri concrete care vor încerca să rezolve încă de la rădăcină problema migrației copiilor uh, migranți. În același timp, Comisia a adoptat primul raport anual referitor la migrație și uh, azil care subliniază progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele luate în 2008 sub președinție franceză pentru a implementa acest pachet referitor la azil. Și prezentăm de asemenea și recomandări pentru viitor. Iar în concluzie se spune că, da, statele membre au înregistrat progrese, însă mai sunt multe încă de făcut pe viitor. Iar pentru aceasta trebuie să, înre- să îmbunătățim acțiunea noastră. Una dintre propuneri le făcute era de asemenea referitoare la agenția Frontex. Uh, ideea era să întărim mandatul Frontex, capacitățile sale de acțiune și să facem în așa fel încât Frontex să aibă propriul său echipament, să aibă mai multă autonomie în momentul în care discutăm de operațiuni și coordonarea acestora. De asemenea, trebuie să ținem seama și de drepturile fundamentale, uh, și odată ce statele membre au uh, semnat un angajament pentru a participa la o misiune, să poată să asigure echipamentul promis. Așteptăm cu nerăbdare ca această propunere să fie adoptată cât mai repede și știu că domnul Busuțil este cel care se ocupă de acest dosar. În ceea ce privește SIS-2 și VIS, Uh, știm că sunt întârzieri din cauza norului de ce nu să, dar noi suntem aproape de încheierea discuțiilor pe această temă. Un test a fost elaborat și se pare că acesta funcționează, iar Comisia salută acest lucru. Acum, ceea ce trebuie să facem este să vedem cum anume vom uh, acționa concret pentru intrarea în vigoare a noului pachet. Apoi e nevoie de precizări din punct de vedere financiar și așteptăm acest lucru ca urmare a Consiliului din luna iunie trebuie să vedem care sunt cerințele ce trebuie integrate în sistem și care este cadrul general de contractare. De asemenea, mai sunt și alte teste care trebuie să fie încheiate și doar după ce aceste uh, etape au fost realizate vom putea vorbi despre buget, eventual în iulie sau, dacă nu, în octombrie, după vacanțele de vară. În ceea ce privește vis, Testele au fost realizate, au fost anumite întârzieri în 2009, dar uh, testele au început pe 6 aprilie anul acesta. Până în prezent rezultatele sunt pozitive și Comisia are încredere în faptul că acestea vor fi de, uh, definitivate până la sfârșitul lunii mai. Și, bineînțeles, Comisia dumneavoastră va fi în continuare informată despre evoluțiile următoare în modul cel mai transparent. to me, namely the of the la finele lui martie vă voi prezenta două proiecte, legislația împotriva uh, traficului de ființe umane și combaterea exploatării sexuale și pornografiei la copii. Acestea sunt toate niște acte îngrozitoare care au legătură între ele și niciodată nu putem da un răspuns suficient de clar sau de exact. Adică orice am spune ei va fi bine și trebuie să impunem niște sancțiuni uh, severe lucru pe care îl vom face. Știu că a avut loc un prim schimb de vederi în această comisie și împreună vom ajunge la o concluzie în Consiliu. Câteva cuvinte acum privind viitoarele priorități. În ceea ce privește migrarea legală, migrația legală, Așa cum știți, globalizarea oferă mai mari posibilități pentru libera circulație a persoanelor, există și provocări legate de mobilitatea personală și de aceea trebuie să avem o atitudine față de acest fenomen care poate fi și benefic. Poate avea o contribuție la dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Înainte de vacanța de vară am să prezint două propuneri eh, legislative privind lucrătorii sezonieri și ICT, adică transferuri eh, intracorporative, care au scopul de a facilita aceste schimburi atât către cât și în interiorul Uniunii Europene pentru a putea stimula competitivitatea economiei noastre și celelalte obiective pentru a ajunge la îndeplinirea țelurilor UE 2020. De asemenea, în același domeniu al migrării, un obiectiv pe care vreau să-l subliniez și l-am subliniat foarte ferm la audierea mea este încurajarea și consolidarea solidarității între statele membre UE. Deja au fost implementate o serie de măsuri, însă există state membre care se confruntă cu presiuni la nivelul sistemului de azil și trebuie să facem mai multe în acest sens. Am solicitat serviciilor noastre să examineze rezultatele proiectului pilot din Malta privind relocarea beneficiarilor de protecție internațională și pe baza acelei evoluări vom vedea care este posibilitatea de a extinde un astfel de proiect pilot pentru a-l face un mecanism aplicabil la nivel general. În ceea ce privește vizele, așa cum am spus în audiere, analiza progresului făcut în Bosnia, Herțegovina și Albania în ceea ce privește uh, precondițiile pentru liberalizarea vizelor reprezintă o prioritate și în ultimele săptămâni am lucrat aici și cred că ați fost și informați în Libe acum două săptămâni în acest sens. În prezent pregătim propunere legislative adecvate pe care sperăm că vi le vom putea prezenta cât de curând. De asemenea, cum am promis, în iulie voi prezenta o comunicare în care vom trece în vedere principalele realizări uh, la nivel european în lupta împotriva terorismului și am să subliniez câteva aspecte cheie. Această inventariere este importantă, știu că Parlamentul European solicită de mult timp acest lucru și trebuie să-l facem înainte să începem să propunem noi măsuri având în vedere, sigur, că lupta împotriva terorismului este una dintre cele mai importante provocări la nivel european. De asemenea, la nivelul Comisiei pregătim o comunicare privind strategia de securitate internă care să fie adoptată în toamnă și care se va baza pe strategia adoptată de JAI, de Consiliul JAI din februarie și va fi în consecvență cu planul de acțiune de la Stockholm în acest sens. Vor fi stabilite o serie de amenințări comune pe care le-am identificat și ce putem face la nivel european pentru a le combate, care este plus valoarea acțiunii europene, cum putem să ne apărăm valorile și principiile și să asigurăm respectarea drepturilor fundamentale și protecția datelor personale, cum putem să evoluăm în identificarea acestor amenințări și cum putem da un răspuns ferm european și apreciez foarte mult orice participare și din partea dumneavoastră în acest sens. Președintele a menționat discuțiile TFTP. Uh, cu, unii dintre dumneavoastră s-au întors de la Washington de curând. Sper că ați avut o vizită fructuoasă am notat rezoluția care a fost adoptată de dumneavoastră săptămâna trecută. Am avut o dezbatere în plenară. Unii dintre dumneavoastră au putut să participe la această plenară, alții nu, datorită cenușii vulcanice și am avut o discuție și cu raportorii din umbră și raportorul doamna Heneș Plașel pe acest uh, dosar mandatul Consiliului, care nu a fost adoptat în mod oficial, fiindcă am avut în Parlament o rezervă britanică, deci n-a fost adoptat încă, uh, este baza pe care am început discuțiile uh, inițiale cu americanii. Avem un mandat ambițios, negocierile vor fi dificile și dure, însă, așa cum am propus, promis de multe ori, sunt pregătită să vin în fața Parlamentului și a raportorului și să vă informez cu privire la orice noutate apare. Ați votat și cu privire la uh, lista numelui pasagerilor. Voi prezenta o comunicare în ceea ce privește gestionarea informației în domeniul justiției, libertății și securității. Va fi o abordare generală referitoare la toate sistemele de schimb de date pe care le avem, dar sigur uh, lista cu numele pasagerilor este o parte importantă. Parlamentul European a avut o abordare foarte constructivă și voi propune un pachet pentru PNR către dumneavoastră în cadrul unei comunicări ce va conține câteva elemente de bază ale strategiei relevante. Apoi două directive de negociere pentru renegocierea acordurilor cu Statele Unite și Australia în acest sens, directive de negociere privind noul acord cu Canada în același sens și apoi noua abordare a Uniunii Europene. Și sper să putem să le putem prezenta comisiei și dumneavoastră cât mai repede posibil. Și în încheiere, domnule președinte, aș dori să subliniez câteva dosare destul de complicate la care va trebui să lucrăm împreună în următoarele săptămâni, în special uh, pachetul pe azil și propunerea de uh, permis unic sau procedura unică de solicitare a permisului de muncă. După cum știți, avem un, dorim un sistem de azil care să fie eficient, care să ofere protecție și echitate, lucru care se va dezvolta pe viitor. În Europa, unde avem uh, atât de multe lucruri în comun, este de neacceptat ca ocazia de a, avea, de a primi azil să varieze de la așa, așa mult de la o țară la alta și cererea să fie abordată din puncte de vedere atât de diferite. Și de asemenea, nu se dorește ca solicitanții de azil să primească tratamente diferite. Și așa cum știți, am făcut o propunere cu mult timp în urmă privind uh, armonizarea mecanismelor de acordare de azil la nivel european, s-au stabilit uh, standarde și s-a solicitat eficiență și mulțumesc Parlamentului pentru sprijin în acest sens. Am avut și acordul cu privire la Biroul European de Azil, care este un part important în acest sens și de asemenea să îi mulțumesc doamnei Lambert pentru eforturile făcute în acest sens. Însă există și părți dificile în acest uh, pachet, știm cu toții asta și cred că fiecare element al pachetului azil este un uh, element esențial al următorului sistem, al viitorului sistem azil și cred că trebuie să ne axăm pe elementele cele mai dificile pentru a debloca lucrurile. Acesta este un lucru pe care îl vom analiza um, sub președinția belgiană și vreau să discut cu dumneavoastră, cu raportorii din umbră, cu raportorul principal, pentru a vedea cum putem face ca lucrurile să evolueze și orice sugestie din partea dumneavoastră este apreciată. În ceea ce privește reinstalarea, lucru care are mare legătură, putem face multe pentru a ajuta pe refugiații cei mai vulnerabili și pentru a împărtăși responsabilitățile cu țările terțe. Am propus un program de reinstalare european. Este o propunere cheie pentru dezvoltarea dimensiunii externe a politicii europene de azil și îmi pare rău că există niște probleme de procedură care împiedică adoptarea acestei propuneri. Dar propunerea Comisiei este un prim pas care se axează pe sprijinul uh, financiar prin Fondul European pentru Refugiați și în programul de la Stockholm sunt prevăzute deja niște mecanisme mai ambițioase. Sper că putem găsi o soluție rapidă și ne, care ne va permite să ne axăm pe fondul propunerii și care ne va permite să simplificăm procedurile, fiindcă acesta este singurul fel prin care putem avea o gestionare financiară uh, corectă care să nu pună în pericol funcția Fondului European pentru Refugiați. Și în același timp, dacă nu vom găsi o soluție, cei care vor avea de suferit vor fi refugiații investiții și nimeni nu-și dorește acest lucru. Și în încheiere, domnule președinte, în ceea ce privește procedura unică a permisului de ședere, este o parte a politicii generale de migrare europene și are un rol important de jucat. Directiva cadru propusă, care creează un permis unic de ședere și de muncă, este un element cheie pentru politica UE comună privind migrarea și doresc să colaborez cu dumneavoastră pentru a ajunge la un acord într-o primă lectură și să avem un text echilibrat. Directiva trebuie să îmbunătățească condițiile de admitere a lucrătorilor migranți și să ofere uh, tratament echitabil uh, rezidenților din țările terțe lucrătorii sezonieri care sunt vulnerabili trebuie să primească un statut juridic sigur pentru ca aceștia să-și poată asigura protecția uh, sănătății. Și sper că dumneavoastră ne veți acorda sprijin în acest sens. Așa că, domnule președinte, doamnelor și domnilor, avem un program foarte ambițios și ce v-am spus se referă doar la următoarele luni și suntem deschiși să colaborăm cu dumneavoastră în mod constructiv pentru a putea să punem această agendă ambicioasă în aplicare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Malmström. Există deja 20 de persoane care doresc să pună întrebări și aș vrea să vă rog fiecare să vă limitați la două minute pentru a avea suficient timp. Domnul Coelio, care este raportorul pentru uh, extinderea acordului Schengen la Bulgaria și România, care nu este prezent aici datorită problemelor de zbor cauzate de cenușa vulcanică, mi-a, m-a rugat să cer comisiei să ofere un test complex a rapoartelor de evaluare privind România și Bulgaria pentru a permite Parlamentului să pregătească un proiect de aviz și de asemenea m-a rugat să vă spun că a solicitat aceste informații din partea Consiliului, însă că deocamdată nu s-a primit niciun document. Trecem acum la partea de întrebări. Începem cu coordonatorii și apoi restul membrilor. Domnul Busutil, două minute. Chairman, thank Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, stimată doamnă Malmström, pentru faptul că dați dovadă de disponibilitate și de deschidere. Mai întâi în ce privește pachetul azil. Aș vrea să reamintesc faptul că Parlamentul European a adoptat acest text în prima lectură, practic în urmă cu un an de zile. Cred că s-a întâmplat pe 7 mai anul trecut, deci un an de zile și câteva zile. Și se pare că nu din cauza noastră există un blocaj asupra acestui dosar, însă era foarte clar atunci că aveam niște priorități și nu eram deloc pregătit să renunțăm la ele. Bineînțeles, solidaritatea și înțelegem prin asta că trebuie să se manifeste solidaritate atât față de uh, cei care uh, cer azil politic, cât și cu țările care trebuie să primească marea parte a imigranților. Și de aceea ne dorim ca aceste cerințe să fie respectate în orice moment al discuțiilor. Apoi, din câte am înțeles eu, pentru unii membri ai acestei comisii există o nesiguranță, o incertitudine cu privire la propunerea dumneavoastră pentru lucrătorii care uh, vin numai pentru uh, locuri de muncă sezoniere. Și eu cred că acest lucru se încadrează mai degrabă în discuțiile despre permisul unic de ședere și de drept de muncă. Și atunci aș vrea să îmi spuneți dacă într-adevăr aveți intenția să faceți o propunere în ce privește această categorie specială de lucrător înainte de începutul verii. Apoi, în ce privește uh, TFTP, și transferul de date. Am fost în vizită la Washington și am putut să constatăm că administrația americană dorește să aibă un schimb de opinii cu noi și este chiar deschis la compromisuri. Deocamdată însă nu este foarte clar care sunt modificările radicale, modificările de natură politică pe care este pregătită să le facă Uniunea Europeană pentru a depăși acest obstacol major cu care ne-am confruntat până în prezent în ce privește reciprocitatea în domeniul schimbării de date și protecția datelor cu caracter personal. Și dacă nu putem evita anumite lucruri, atunci să limităm în mod uh, semnificativ accesul la anumite date, pentru că americanii nu sunt pregătiți să uh, facă uh, concesii la anumite capitole, ca de exemplu în ce privește pe cei care au fost condamnați sau sunt bănuiți de abuz sexual asupra copiilor. Acest lucru se aplică și la uh, um, anumite tipuri de conținut, de exemplu cele ale site-urilor internet care ar încuraja sau ar favoriza acest tip de delict. Mulțumesc, spune președintele. Vă rog frumos să nu vă depășiți timpul de două minute alocat, pentru că altfel vom fi în încurcătură. Domnul Lambrinis acum are cuvântul. A? Am avut senzația că ați cerut cuvântul, dar sunteți coordonator, deci dacă doriți să luați cuvântul... Deci nu e domnul Lamblin, este doamna Gonț. Vă mulțumesc și eu. Am o întrebare în ce privește uh, lucrătorii uh, pentru care vin să facă muncă sezonieră și este foarte urgent să discutăm despre acest lucru Și de asemenea vreau să știu care sunt planurile dumneavoastră în ce privește uh, permisul de ședere uh, și acest act unic care să reprezinte un permis de ședere și o autorizație de muncă. Mai am și o altă întrebare în ce privește uh, protecția datelor cu caracter personal, mai ales în ce privește datele pasagerilor. Deocamdată avem trei dosare care sunt în discuție cu partea americană și nu numai. Și vreau să îmi spuneți exact ce intenții aveți în ce privește aceste dosare, asta înainte să aflați amendamentele noastre. Acum, doamna Weber are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamne Marșal, pentru prezentare și pentru prezența aici. Am înțeles care este lista priorităților pentru următoarea lună, dar este o listă atât de bogată încât mă întreb ce va urma uh, în lunile de după aceea. Și având în vedere numărul mare de elemente pe care le-ați menționat, mă întreb până la urmă ce e prioritar și ce nu. O primă întrebare legată de chestiunile de imigrare. În ce privește cooperarea cu țările terțe, acordurile de readmitere, știu că discutăm zilele astea un asemenea acord cu Pakistanul. Și vreau să fac trimitere și la acordul negociat cu Libia. Cum putem să ne asigurăm că acele persoane care sunt trimise în Pakistan sau în Libia sau în alte țări nu își vor vedea drepturile omului uh, violate, încălcate sau cum ne putem asigura că în țările de tranzit uh, nu uh, au loc încălcări ale drepturilor acestor persoane expulzate din Europa. Pentru că căile diplomatice nu sunt suficiente pentru a obține garanții. E vorba despre ființe umane și nouă ne pasă de soarta lor. O altă întrebare despre uh, viitorul uh, unei funcții de uh, procuror public european. În programul de la Stockholm se stipulează că ar fi un fel de emanare a Eurojust. Dar eu aș vrea să aflu de la dumneavoastră care ar fi calendarul la care v-ați gândit. Trebuie să combatem uh, criminalitatea transfrontalieră și avem nevoie de niște norme procedurale uh, de anchetare și așa mai departe și pentru a um, asigura prezența avocaților și protejarea drepturilor omului. De aceea doream să vă întreb cum aveți de gând să lucrați în acest domeniu? Cât de devreme vom avea ceva concret în acest domeniu? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Albrecht are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am și eu două întrebări. Mai întâi, despre acordul general de protecție a datelor în contextul relațiilor transatlantice, care este calendarul exact deoarece aș dori să știu când vor începe primile, primele negocieri concrete, când vor avea loc întâlniri, când se așteaptă adoptarea acordului. Și apoi, același lucru în ce privește acordul uh, PNR și TFTP. O altă întrebare, în ce privește evaluarea măsurilor de securitate în vigoare existente, ce alte măsuri concrete vor fi luate pentru a spori securitatea, ce măsuri de, care ar trebui să fie de competența poliției sau a justiției. Și vreau să știu exact un calendar pentru asemenea măsuri suplimentare. Apoi, în ce privește stocarea datelor, Vreau să știu care este soarta în ce privește această directivă a stocării datelor. Mulțumesc, domnul Tavares, acum. Mr. President, uh, Mrs. Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Foarte rapid despre SWIFT. Sper că în negocierile care vor avea loc în curând veți da dovadă de curaj și veți prezenta niște idei îndrăznețe, astfel încât acordul să fie schimbat uh, în profunzime. După ce am făcut parte din delegația de la Washington și am auzit uh, discursul domnului uh, Biden, sunt oarecum îngrijorat, pentru că am impresia că avem mai mult ca niciodată nevoie de asemenea idei îndrăznețe, mai ales pentru asemenea proiecte uh, punctuale. Să știm exact cum uh, vom negocia cu ofițerii uh, care se ocupă de transferul și de protecția acestor date și să nu fim tot timpul ultimii, deci să fim numai în calitate de persoane care acceptă propunerile americanilor. Apoi, în ce privește acordurile de readmitere. Știți foarte bine că noi am încercat să ajutăm comisia, uh, să ne facem avocații uh, comunicării uh, comisiei. Comisia noastră a fost de acord în proporție de 96%. Și e păcat ca din cauza unor obstacole de natură procedurală să nu putem să demarăm lucrurile. Eu am fost uh, raportor din umbră în ce privește aceste acte delegate pentru acordurile de uh, readmitere și având în vedere faptul că aceste acorduri au o dimensiune externă non-neglijabilă, avem neapărat nevoie de măsuri de implementare. A trecut un an de zile și încă nu s-a întâmplat nimic. Pentru mine, această chestiune a actelor delegate mi se pare a fi singurul uh, um, motiv de neînțelegere între Comisie și Parlament, dar nu are sens să ne uh, oprim din cauza unui punct atât de minor. Vă mulțumesc, domnul Clis. Oh de comisaris... Eh, Domnule președinte, doamnă comisar, Dumneavoastră ați evocat, printre alte subiecte, și imigrația legală și aș fi vrut să știu dacă în interiorul Comisiei Europene există acum o dezbatere referitoare la caracterul dorit, de dorit al unei astfel de, unei astfel de imigrație. S-a vorbit deja despre capacitatea de primire a Uniunii Europene în privința unui nou val de imigrație? Se ține seama de rata șomajului în Uniunea Europeană? Știm că avem cam 25 de milioane de șomeri ce vom face cu aceste persoane? Vom găsi locuri de muncă pentru mână de lucru care vine din afara Uniunii Europene și aceasta este mai ieftină? Dacă asta este politica Comisiei, mi se pare că e o politică pe termen scurt și o politică pericul, periculoasă. Dacă scopul Comisiei este de a atrage în Uniunea Europeană pe specialiști cu diplomă, ei bine, uh, mi-amintesc că lui Michel evocase acest lucru în momentul în care era membru al Comisiei Uh, atunci optica este, uh, abordarea este diferită. Apoi, în ceea ce privește acordurile de readmitere cu Turcia, acesta încă nu a fost semnat și e păcat pentru că Turcia este o țară de tranzit și o țară de origine pentru imigrația care vine în Uniunea Europeană. Și știm că Turcia nu dorește să semneze acest acord de uh, readmitere. Eu aș fi vrut să știu dacă recent ați întreprins anumite demersuri, dacă situația a evoluat uh, și dacă nu, ce doriți să faceți pe termen scurt și mijlociu în acest sens. Mulțumesc, iată că am avut o primă rundă de întrebări. din partea grupurilor politice. Poate acum doamna Malmström ar putea să răspundă deja după care să vedem cum uh, vom, uh, se va derula ulterior întrebările din partea celorlalți membri. Da, am să răspund la prima rundă de întrebări. Poate că uh, ulterior ar fi fost întrebări care s-ar fi asemănat cu cele care au fost deja puse, deci poate că reușesc să răspund la toată lumea. Domnul Busutil, da, într-adevăr, problema se află la nivelul Consiliului, nu la nivelul Parlamentului. De aceea v-aș ruga v-aș ruga să ne spuneți cum anume am putea să deblocăm acest dosar. E nevoie de soluții uh, inovatoare, să știm exact care sunt uh, prioritățile noastre. Cum anume putem să înregistrăm progrese în acest dosar, pentru că e adevărat că acesta este blocat și nu am reușit să găsim nicio soluție, nici în Parlament, nici la Comisie. Și dacă aveți idei inovatoare, le vom primi cu, cu plăcere. În ceea ce privește lucrătorii uh, temporari, sezonieri, da, veți avea un document în acest sens. Apoi, în ceea ce privește SWIFT, există o transmitere a a datelor în bloc. Într-adevăr, așa, așa a fost prevăzut inițial sistemul SWIFT. Ceea ce noi încercăm să facem acum și am discutat acest lucru cu americanii, este să vedem dacă nu cumva am putea să limităm acest transfer, acestor pachete de date, să avem un transfer, dar mai țintit. E adevărat, e foarte complicat, e greu de negociat, însă asta dorim să facem și ne angajăm să facem acest lucru. Apoi, în ceea ce privește blocarea anumitor website-uri, e vorba de o propunere a comisiei, nu este o idee a mea personală. Ideea este că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să închidă website-urile acolo când există material ilegal pe acest uh, website. Dar, uneori acest lucru e foarte complicat pentru că site-ul poate fi găzduit undeva în afara Uniunii Europene. Și este complicat pentru că cere timp îndelungat. Noi propunem uh, statelor membre, în plus de închiderea acestui website, așa cum fac 10 sau 12 state deja în Uniunea Europeană, să existe o cooperare cu poliția pentru a putea bloca aceste website-uri cu pornografie pedofilă. Și vrem să vedem care sunt toate măsurile legislative necesare pentru acest lucru. E un aspect care este absolut uh, de actualitate în anumite țări. Și se pare că deja de 5-6 ani de zile acest lucru se face în anumite țări. Deci noi vrem să extindem acest lucru, vrem să propunem acest lucru tuturor statelor membre. Pentru că ni se pare o măsură foarte interesantă. Apoi, lucrătorii sezonieri, doamna Gonț. Vom avea documentul în ceea ce privește migranții. Da, e adevărat că acest lucru este prevăzut în programul de la Stockholm și uh, vom avea precizări în ceea ce privește mandatul. Apoi, în ceea ce privește registrul PNR, încă nu am aceste criterii la îndemână. V-am să discut cu doamna raportoare Intelveld, cu raportorii din umbră, pentru că scopul este să dezvoltăm anumite criterii comune cu, pentru toate țările terțe cu care vom încheia aceste acorduri. Și poate că vor exista câteva diferențe, dar ne dorim să avem criterii comune în ceea ce privește subsidiaritatea, protecția și așa mai departe. Și imediat ce le vom avea, le vom înainta. Apoi, în ceea ce privește uh, readmiterea, doamna Weber a pus întrebarea referitoare la Pakistan și așa mai departe. Da, respectarea drepturilor fundamentale reprezintă miezul dosarului și e vorba de o protecție internațională în momentul în care persoanele respective sunt uh, trimise în țara de origine. Însă, înainte de a putea trimite o persoană înapoi în țara sa de origine, trebuie să existe o evaluare a situației personale și uh, retrimiterea nu se poate face până când această evaluare nu a fost făcută. Apoi, în ceea ce privește procurorul public, da, e o propunere interesantă și doamna vicepreședinte Reding este competentă pentru acest uh, aspect. Nu pot să vă spun acum exact care va fi uh, termenul pentru a realiza acest lucru, pentru că subiectul este destul de complicat. Eu știu că ea a avut deja un prim schimb de opinii pe această temă, dar vă promit să mă interesez, să aflu mai multe detalii pe această temă și vi le voi comunica ulterior. Întrebarea din partea domnului Albrecht. Comisia în ce mai Uh, cel mai târziu peste o lună va adopta un mandat de negociere, în așa fel încât să lansăm negocierile cu americanii. Bineînțeles, e nevoie de ceva timp, dar dacă vom uh, reuși să încheiem negocierile pentru TFTP, e vorba de negocieri pe termen lung, e adevărat, însă uh, dacă la discuțiile inițiale, generale, reușim să facem acest lucru, atunci vom adopta un mandat și până, la, până în vară. Dar, după părerea mea, acest lucru va cere timp pentru că e nevoie mai întâi de abordarea tuturor aspectelor, e o gamă largă de uh, subiecte care trebuie discutate, negociate și imediat ce voi avea noutăți, mă voi întoarce în comisia dumneavoastră pentru a vă informa. Apoi, în ceea ce privește reținerea datelor. Cred că a fost fixată data de 15 septembrie, deci vom încerca să lansăm lucrările în mod serios pe această temă înainte de vară, înainte de concediul de vară. Apoi, domnul Tavares, în ceea ce privește transferul de date sub formă de pachet în bloc. Am menționat deja acest lucru, avem negocieri uh, aprinse, avem un proiect de mandat uh, pe care îl discutăm cu Consiliul și avem impresia că, într-adevăr, da, trebuie să înregistrăm progrese în acest uh, dosar. Uh, e adevărat că se face un transfer de date sub formă de pachet, în bloc. Și nu cred că americanii vor renunța la acest lucru. Însă vom vedea ce se poate negocia. Apoi, în ceea ce privește readmiterea, Uh, și actele delegate. Nu este foarte clar dacă utilizăm actele delegate care va fi procedura, s-ar putea să fie o procedură contraproductivă față de scopurile noastre pentru a obține această readmitere. Însă eu am speranța să găsim totuși o soluție potrivită. Uh, noi nu împărtășim punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește uh, actele delegate. Și în final, domnule președinte, în ceea ce privește imigrația legală, ce pot să vă spun este că anumite state membre au nevoie de lucrători migranți tempor, în mod temporar în anumite sectoare de activitate. E adevărat, Comisia și instituțiile din Bruxelles nu vor impune nimic nimănui. Însă, în momentul în care statele membre au nevoie de astfel de lucrători, va exista un cadru foarte clar care să le permită să angajeze astfel de lucrători în anumite sectoare de activitate. Însă statele membre sunt cele care determină această posibilitate, această nevoie de lucrători. Apoi, în ceea ce privește uh, lucrătorii aceștia, pentru cei care sunt sezonieri, avem uh, Blue, uh, care a fost adoptat anul trecut, uh, apoi în ceea ce privește uh, specialiștii și cei care sunt posesori unor diplome, eh, e bine, aici e un sector de activitate foarte, un segment foarte îngust. Eu sunt convinsă că am reușit să înregistrăm eh, progrese în acest domeniu și eh, discuțiile au fost foarte constructive în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, mulțumesc. Vom avea o a doua rundă de întrebări cu restul colegilor, însă vă rog să rețineți că e nevoie doar de o intervenție de două minute. E posibil doar o intervenție de două minute. Domnul Iacolino. Grazie, președinte. Ascult... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție întrebările și răspunsurile date de doamna Malmström. Orice plan de acțiune necesită resurse financiare bine definite și adecvate. Astăzi, în această comisie, examinăm prima ipoteză de buget pentru 2011 în legătură la programele menționate. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Ce consideră Comisia că se poate face, de exemplu, în ceea ce privește supraaglomerarea în închisori? fiindcă aceasta este o mare problemă care duce la situații grave, chiar la sinucideri. Sigur, rămâne responsabilitatea statelor membre, dar în documentul de la Stockholm se prevede în mod explicit și o intervenție la nivel european. De asemenea, am vrea să știm în ceea ce privește toxicodependenții. Repet ce se spune în momentul de... Aș vrea să ne spune ce se spune în momentul de față în acest sens și apoi care ar fi exemplele concrete pe care le aveți pentru această solidaritate în domeniul imigrării între toate statele membre, nu doar cele care sunt supuse unor presiuni migratorii? Deci ce intervenții concrete aveți în vedere pentru ca această solidaritate între statele membre să devină o realitate concretă? Există puncte concrete în planul dumneavoastră de acțiune în acest sens? Mulțumesc, domnul Lambrinidis, acum. Mulțumesc, doamnă comisar, foarte repede. Mă bucur de cele spuse privind readmiterea și Turcia. Uneori e bine să nu spui, ci să faci lucrurile concret. Și aș vrea să vă spun că dumneavoastră că pentru mine cel puțin lipsa acestui lucru a fost o problemă. La pagina 61 ați spus că există o, uh, o, o secțiune unde se pot vedea relațiile cu Turcia și când am mers la secțiunea respectivă, uh, nu am găsit nimic. Deci din textul dumneavoastră acest lucru uh, lipsește. Acesta este textul despre care vorbesc. Puteți să ne clarificați când spuneți că negocierile cu Turcia merg foarte bine, dacă acest lucru include ca toți cei care trec ilegal din Turcia înspre țările europene sau Turcia discute doar uh, situația uh, reîntoarcerii propriilor lor cetățeni, dar nu și a celorlalți, fiindcă propriile lor cetățeni sunt un procentaj destul de mic din cei care ne preocupă. Și am vrea să știm dacă există ceva concret în această atitudine, în ghilimele, constructivă. În ceea ce privește SWIFT, să mă întorc la întrebarea anterioară. Într-un amendament la o rezoluție de săptămâna trecută am subliniat importanța ca până când Uniunea Europeană își are propriul său mecanism de extragere pe sol european, dumneavoastră să stabiliți niște departamente și mecanisme foarte concrete inclusiv delegarea de personal european, dacă este cazul, pentru a vedea în timp real ce se face la nivel american. Și atunci întrebarea mea mea. Puteți cere comisiei în cadrul acestor negocieri ce poate extrage o companie privată prin SWIFT sau trebuie să presupunem că Uniunea Europeană, cu toate puterea sa, nu poate convinge americanii să impună cel puțin aceleași um, garanții ca SWIFT. Și în încheiere, nu văd nimic legat de integrarea migranților aici. Aș vrea să-mi spuneți dacă aveți în vedere niște măsuri specifice și fonduri pentru integrarea migranților sau e un lucru care nu ține de prioritatea dumneavoastră? Mulțumesc, doamna Latford, acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar. Întâi de toate, aș vrea să subliniez importanța a două comunicări care nu se bucură de atenția cuvenită. Poate că nu este domeniul dumneavoastră, dar lupta împotriva rasismului și antisemitismul și discriminare. S-a promis o evaluare a cadrului de implementare în acest sens și observăm cu îngrijorare că lucrurile nu se îmbunătățesc la acest nivel uh, în Europa și probabil odată cu recesiunea economică dificultățile vor crește. Și apoi, pe de altă parte, lupta împotriva corupției. Este menționată, dar este o problemă gravă la nivel european și în afara Uniunii. Și apoi, mandatul european de arestare. Așteptăm raportul de evaluare. Apreciem programul referitor la drepturile de apărare mă refer la interpretare aici, dar uh, va dura mult până la implementarea întregului program. Și rămân probleme legate de acest mandat european de arestare, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale atunci când oamenilor li se cere să se predea. Și aș vrea să invit Comisia să accepte sau să recunoască faptul că acest lucru trebuie recunoscut ca fiind o problemă. Nu avem o rețea uh, funcțională, fără probleme în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Și apoi comunicarea privind colectarea informațiilor, în al treilea rând. Dar trebuie să ne gândim și dacă avem suficiente mecanisme de cooperare la nivelul poliției sau trebuie să așteptăm până în 2014 când vom primi o comunicare privind, la, privind eficiența cooperării între forțele polițienești? Dacă am reușit să îmbunătățim cooperarea acolo, lucrurile ar merge mai bine, fiindcă instinctul ar fi, haideți să colectăm mai multe date, dar în mod normal ar trebui să facem fapte concrete în ceea ce privește cooperarea. Doamna Chele, acum. Mulțumesc că am câteva întrebări. În primul rând, discuțiile pe care le-ați avut cu guvernul Maltei în ceea ce privește retragerea Maltei din operațiunile Frontex. Aș vrea să le dați niște detalii. A spus apor că există pagini de internet cu pornografie care sunt în afara Europei sau a Statelor Unite și nu avem uh, competența asupra lor. Dar ce dovadă aveți în acest sens? Cum putem ști că e adevărat? Și apoi, multe propuneri din planul Stockholm, sau unele dintre ele, au legătură și cu dezvoltarea. Cum se asigură departamentul dumneavoastră că există o cooperare adecvată cu Digi Development și uh, care sunt etapele urmate pentru a lua în considerare dezvoltarea atunci când elaborați acele propuneri? Și în planul de acțiune Stockholm spuneți că Frontex poate să um, ia, uh, să preia mai departe rolul uh, forțelor de protecție a frontierelor și aș vrea să știu când se va întâmpla acest lucru. Și în ultimul rând, dacă drepturile omului sunt atât de importante pentru noi toți, atunci de ce nu sunt prevăzute în mod adecvat în acordul de readmitere cu Pakistan, așa cum se întâmplă în cazul altor acorduri? Mulțumesc, domnul Bronx. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Malmström a descris migrarea regală ca un beneficiu pentru toate părțile, dar adesea este un rău atât pentru țări cât posibil și pentru migranți mai ales dacă migrarea în masă se produce din țări cu salarii mic în țări cu salarii mari, fiindcă uh, se suprapopulează uh, țări deja destul de înghesuite, se creează probleme legate de infrastructură și ajută la dezvoltarea uh, economică uh, în țările cu satelarii mai mici. Există și probleme de ordin moral. Uh, se aleg lucrători în aceste țări cu o situație mai bună și țările mai proaste se adâncesc în probleme. Noi trebuie să ne asigurăm că avem lucrători acasă și aceștia nu rămân în șomaj în timp ce ne folosim de oameni din lumea a treia. În ceea ce privește solicitanții de azil, aș vrea să știu ce proporție vine din țările cu care se învecinează UE. Cred că cel mai mult nu vin de acolo, ci vin de mai departe. Și au trecut prin mai multe țări sigure până au ajuns în Uniunea Europeană. Odată ce au făcut uh, acest lucru și au trecut de aceste țări sigure, uh, au renunțat la statutul lor de solicitanți de azil și trebuie să fie trimiți în prima țară sigură în care au uh, intrat sau, dacă nu există un risc, în țara de origine. Domnul Diasemer acum. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Am o întrebare. Avem un plan de acțiune, cel al justiției, programul de la Stockholm și avem și un plan de acțiune. Aveți 8 uh, puncte, uh, niște declarații foarte bune, protecția drepturilor uh, fundamentale, spațiul juridic, securitatea, relații externe și așa mai departe. Și avem 360 de acțiuni concrete. Nici mai mult, nici mai puțin. Și atunci, doamnă Malmström, Ați venit aici și doamna Reding la fel și știm că Parlamentul alocă importanța sub acestor subiecte și acum vom adopta un plan de acțiune eh, după două audieri și atât. Nu e nevoie de opoziție din partea Parlamentului? Nu trebuie să existe o rezoluție sau un text oficial? Și atunci spun că mă deranjează metoda și modul în care se procedează. Nu putem avea 360 de uh, activități care să fie adoptate ca atare fără nicio discuție. Nu știu dacă cererea mea va fi bine primită, dar îi mulțumesc doamnei Malmström pentru bunăvoința de care da de voată. De ce e nevoie de un regulament pentru Europol? Nu avem deja o rezoluție a Consiliului? Și apoi, o propunere referitoare la schimbul de informații între Europol, Eurojust și Frontex. Care este situația în ceea ce privește calendarul pe 2011? De ce să avem un proiect referitor la acest centru și la Europol? Este adevărat că există un schimb de informații care se face dificil între Europol și aceste centre acum. Apoi, inițiativa legislativă referitoare la Eurosur în 2011. Care este un calendar concret pentru acesta? Și de ce să așteptăm până la 2014 pentru a evalua directiva privind returnarea? Mulțumesc pentru răspuns. Deci, evaluarea directivei privind returnarea. De ce să așteptăm până în 2014? Mulțumesc, domnul Romero. E, mi primera pregunta. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Malmström, Prima mea întrebare se referă la acordul TFTP cu Statele Unite. Eu cred că negocierile au demonstrat faptul că Europa are mecanismele necesare în, pentru lupta împotriva terorismului. Dar dacă Europa nu ar avea aceste mecanisme, care sunt inițiativele, știind foarte bine că e vorba de inițiative din partea statelor membre, care sunt inițiativele pe care Comisia ar putea să le ia în al doilea rând, în ceea ce privește imigrația, aș dori să știu ce se va întâmpla cu politica comună de imigrație și azil ne vom limita la zboruri de repatriere, zboruri comune de repatriere. Apoi, în ceea ce privește acordurile de readmitere și de cooperare cu celelalte țări, cu țările terțe, care sunt inițiativele concrete pe care le va avea Comisia? Și în ceea ce privește pachetul referitor la violență, uh, pe care vă invit să-l aprofundați, Uh, în ceea ce privește uh, lupta împotriva pedofiliei. Eu aș vrea să mă refer aici mai degrabă la violența de gen, violența uh, în cadrul familiei. Aș dori să știu, plecând de la datele pe care le cunoaștem, știm care este rata acestei violențe în Europa. Eventual, sunteți de acord cu cifrele pe care le uh, comunică anumite uh, ONG-uri, precum Asociația Web în Austria, uh, E vorba de uh, sute de femei în Europa care sunt pur și simplu asasinate, care mor în urma violenței în cadrul familiei. E vorba de un fenomen oribil. Aș vrea să știu ce va face Comisia pentru a ratifica aceste date și pentru a stabili o prioritate în ceea ce privește lupta împotriva acestei forme de violență. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Bauer. Mulțumesc pentru această ocazie și pentru a transmite întrebarea colegilor mei. Aș vrea să vă întreb care va fi viitorul propunerii președinției spaniole cu privire la observatorul european pentru violența împotriva femeilor. După cum știm din experiență din Spania, e o chestiune mai degrabă judiciară decât statistică și de aceea menționez aici această chestiune fiindcă probabil nu este potrivit ca această chestiune să devină o responsabilitate a Institutului privind egalitatea de gen. Și apoi a doua întrebare privind traficul de ființe umane. Apreciez propunerea dumneavoastră, însă există niște chestiuni care au rămas uh, deschise. Aș vrea să vă întreb de ce s-a diminuat uh, cuantumul sentinței maxime în această propunere în comparație cu propunerea anterioară de la 6 la 5 și de la 12 la 10 ani. De asemenea, aș vrea să vă întreb în ceea ce privește protecția victimelor. În esență, propunerea respectă Convenția Europeană, dar există și câteva cazuri în care acest lucru nu se întâmplă. Accesul la piața muncii, accesul la pregătire profesională. Ce părere aveți? Care este motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru? Și avem câteva informații destul de deranjante venind din partea Consiliului în acest sens. Aș vrea să știu care e situația acolo, cum evoluează lucrurile în acest sens. Mulțumesc, domnul președinte observați probabil că au fost o serie de întrebări referitoare la competențele doamnei comisar Reding mai degrabă decât ale doamnei Malmström. Și de aceea aș vrea să vă reamintesc să încercăm să respectăm, să ne limităm la prezentarea făcută de doamna Malmström și la competențele sale. Domnul Masip, acum. Mulțumesc, domnule președinte. A spus că există multe dificultăți, nu în Parlament, ci în Consiliu. Multe dificultăți pentru că acest pachetul azil și politica de readmitere să meargă mai departe și dumneavoastră spuneți că aveți încredere în idei creatoare. Această încredere nu este întemeiată, fiindcă uh, dumneavoastră ați fost parlamentar, ministru și acum uh, al membru al comisiei și dumneavoastră susțineți libertatea și de aceea noi și eu personal deși nu aparțin grupului dumneavoastră politic din care veniți, dar eu am încredere 100% în dumneavoastră. În ceea ce privește ideile creatoare, mie îmi vine una singură. Și anume, să se identifice problemele de azil politic. Eu sunt raportor în acest dosar, deci trebuie să identificăm problemele care sunt și ele au legătură cu stabilitatea socială, care ar putea fi benefică tuturor țărilor, nu doar uh, în cazul refugiaților, ci ar fi benefice pentru toate statele. Deci nu doar drepturile omului sunt importante, ci și stabilitatea socială europeană este importantă și sper să ajungem la un rezultat pe acest subiect. Și vreau să vă spun că Sunt de acord cu încrederea dumneavoastră și vreau să vă spun că președintele Biden, vicepreședintele Biden, mi-a inspirat încredere cu uh, atitudinea sa, cu discursul său și, de asemenea, și lucrurile spuse de colegii noștri care au fost în Washington. Deci, cred că, iată, ne aflăm într-un moment istoric unde există o mare oportunitate și o mare deschidere, de o parte și de alta a Atlanticului, să ajungem la un acord foarte bun și important. Libertatea și securitatea, care a fost foarte bine prezentată de vicepreședintele Biden. Și aceste reticențe care încă mai există în rândul nostru trebuie să fie depășite și încrederea uh, trebuie să fie pusă în dumneavoastră, fiindcă sunteți o bună negociatoare. Doamna Fagion acum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru toate informațiile. Am două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește SIS 2, ați spus că așteptați niște calcule exacte referitoare la finanțări ulterioare. Presupun că vor apărea noi costuri pentru sistem și aș vrea să ne spuneți care este poziția dumneavoastră. Cum considerați că vor fi aceste um, noi finanțări dacă va crește costul? va crește costul și dacă da, cu cât credeți că va crește și din ce motiv sunt uh, aceste schimbări la nivelul costurilor. Și uh, la fel, în ceea ce privește SIS-2? Care credeți că este durata până la care noul sistem modern va fi pus în um, funcțiune, dat fiindcă au existat o serie de întârzieri. Deci dacă ne puteți da un calendar concret. În ceea ce privește aspectele referitoare la viză, ați menționat uh, niște priorități și ne-am întâlnit de fapt de mai multe ori și am discutat despre acest lucru și anume procesul de liberalizare a vizelor pentru Bosnia-Herzegovina și Albania. Ați spus că pregătiți o bază, un temei justificat și sperați că în curând veți putea propune uh, liberalizarea vizelor pentru aceste state și mă întreb de ce depinde acest lucru. Am văzut că sunt uh, evaluări pozitive cu câteva aspecte care rămân de rezolvat în am ambele țări, dar dacă spuneți sper, mă întreb că asta înseamnă că lipsește voința politică? Și aș vrea să vă întreb dacă uh, veți limitați să evaluați criteriile pur tehnice în această ultimă fază sau dacă și, și situația politică va fi luată în vedere sau chiar va prevala. Știu că în Albania situația este dificilă și cred că ambele țări au nevoie cât mai repede de un mesaj cât mai pozitiv. Și aș vrea să vă rog să ne spuneți dacă așteptați ca propunerea privind liberalizarea să fie făcută până la finele acestei luni și dacă planificați să trimiteți experți în ambele țări. Acest lucru a fost deja anunțat de comisie. Și aș vrea să știu dacă la fel aici vor fi luate în considerare criteriile politice. Deci mă întreb cât vor trebui să aștepte odată ce ei și-au respectat uh, criteriile impuse. Domnul Lenciu. Uh Vreau să vă spun că n-am tras cu ochiul la colega mea. Prima întrebare va fi legată tot de că despre SIS, migrația SIS 1, SIS 2, deoarece sunt raportor din umbră din partea SD-ului pe aceste teme. Săptămâna viitoare la Strasburg ă, se vor vota, se vor supune aprobării plenului aceste două rapoarte și vreau să vă spun că aici în Comisia Libe ele au fost aprobate, dar cu amendamente, niște amendamente care au reflectat îngrijorarea noastră asupra unor uh, probleme importante, anume întârzierea foarte mare a proiectelor, costurile nejustificate de, nejustificate de mari și mai ales uh, a faptului că există o lipsă de transparență Eh, față de Parlamentul European. Ați afirmat în prezentarea dumneavoastră că testul 1 a fost un succes. Informațiile noastre însă nu sunt atât de liniștitoare cum le-ați prezentat. De la Consiliu se aude că unele state membre nu ar fi atât de convinse că testul 1 a fost o reușită și rugămintea ar fi să fim informați Parlamentul European în mod oficial care este rezultatul real asupra acestui test și dacă proiectul va fi continuat în forma actuală. Și o a doua scurtă întrebare ă, legată de discuția despre necesitatea, care a fost aici despre necesitatea ă, lucrătorilor pe piața muncii în unele state membre, ă, aș dori să mă refer la faptul că unii lucrători din state membre noi încă au restricții pe piața muncii în 8 state membre vechi, să le spun așa. Știm care este această cauza acestui fapt, dar nu credeți că ar fi momentul ca Comisia să întreprindă niște măsuri prin care să convingă statele membre care încă aplică aceste restricții să le ridice înainte de termen, mai ales ținând cont de faptul că ultimul raport al Comisiei a fost uh, unul favorabil uh, analizând uh, impactul lucrătorilor din noile state membre pe această piață a muncii. Mulțumesc. Thank you. Madame Guillaume. Oui, merci. Mulțumesc, doamna Guillaume. Mulțumesc, dar doamnă uh, comisar, dacă îmi permiteți, uh, Aș vrea să vorbesc din nou despre azil și despre drepturile lucrătorilor. Ne spuneți cât de complicate sunt textele, cât de uh, complexe este toată această chestiune, dar am senzația că în planul de acțiune pe care l-ați propus dumneavoastră, sunt foarte puține decizii concrete, niște, un calendar care este destul de uh, uh flexibil, mult prea flexibil, uh, dacă este să ne gândim la interesul lucrătorilor. Iată întrebările pe care doream să le punem. Mai întâi, în ce privește uh, lucrătorii migranți. Există mai ales în versiunea franceză a textului uh, o politică care să țină cont de interesele uh, pieții de muncă uh, naționale. Și dați câteva exemple concrete, dar vreau să știu dacă puteți să ne dați mai multe explicații în ce privește aspectul utilitar din acest text, în ce privește pe migranții uh, care vin să lucreze. Sunt convinsă că puteți să ne dați niște exemple concrete în ce privește felul în care lucrătorii migranți trebuie să răspundă nevoilor demografice și um, um, evoluțiilor demografice de pe piața muncii unde ajung. Apoi, în ce privește acordul de readmitere a minorilor neînsoțiți, de exemplu acordul care va fi semnat cu România, și am senzația că uh, acest acord se va transforma într-o uh, expulzare pur și simplu a acestor minori care nu vor mai trece în fața unui judecător înainte de a fi trimiși înapoi în țara lor de origine. Deci vreau să știu exact care este opinia dumneavoastră asupra acestui aspect. Vă mulțumesc, doamna Papadopoulos, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, cred că aveți o ordine de zi deosebit de încărcată. Însă, trebuie să avem mai multă coordonare politică în ce privește politi politica de azil europeană și trebuie să se manifeste această solidaritate față de țările din Sud care primesc numărul cel mai mare de migranți. Mi-aș dori ca obiectivele strategiei de la Stockholm să se transforme în obiective, în acțiuni concrete, mai ales în ce privește politicele de luptă împotriva discriminării și de luptă împotriva imigrării ilegale. Toate mecanismele anunțate ar trebui pur și simplu aplicate. Și atunci vreau să vă întreb cum putem să accelerăm puțin lucrurile pentru că atâta timp cât nu facem nimic uh, concret, țările din Sud continuă să se zbată uh, în față cu această situație uh, deosebit de dificil de gestionat. Apoi vreau să știu dacă sunteți mulțumită de acordul de admitere care a fost semnat între Uniunea Europeană și Turcia. Eu știu că acest acord este suspendat din anul 2002 și acum suntem în 2010. Când veți fi în situația în care să puteți să ne prezentați uh, acest acord, uh, modificările aduse la acest acord pentru care să poată să intre în vigoare? Apoi, ne-ați mai spus că se va duce o politică de toleranță zero față de respectarea uh, Cartei Drepturilor Fundamentale, dar ce veți face uh, atunci când veți constata că anumite țări continuă să violeze drepturile omului, mai ales drepturile anumitor comunități precum romii. Președintele, uh, stimați colegi, după ce am închis lista oratorilor, uh, ar trebui să nu mai dau cuvântul nimănui, nu, dar am să dau cuvântul și colegilor care au ridicat mâna după, cu condiția să nu depășească un minut. Doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin asupra unei între, unei, unui răspuns pe care doamna comisar l-a dat la o întrebare a colegului meu referitor la lucrătorii sezonieri. Deci când aveți de gând să ne prezentați un text despre lucrătorii sezonieri, pentru că lucrurile lâncezesc puțin și eu aș vrea să îmi spuneți o dată precisă. Mulțumesc, spune președintele, și în sfârșit, doamna Macovei, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit. Așa cum știți, probabil săptămâna trecută, Parlamentul nostru a adoptat o declarație scrisă de luptă împotriva corupției, care cere Comisiei Europene să creeze un mecanism de uh, monitorizare a corupției în statele membre. Cum aveți intenția să răspundeți la Parlamentul European și ce măsuri concrete aveți de gând să luați? Domnul Brons, vă rog frumos să fiți cât se poate de succint. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu succint, domnule uh, președinte, domnul Bontes. În ce privește liberalizarea acordării vizelor, am o întrebare pentru doamna Malmström. Săptămâna trecută a avut loc o dezbatere și unele aspecte nu au fost abordate, mai ales în ce privește Bosnia. Constituția bosniacă nu dă dreptul evreilor să ocupe posturi în administrație, posturi uh, sus plasate. Și liderii uh, musulmani ai bosniacilor și-ar dori ca șaria să facă parte din Constituție. Și recent a avut loc un atac uh, împotriva evreilor într-un sat bosniac unde șaria este în vigoare. Vreau să știu dacă sunteți la curent cu toate aceste lucruri. Și dacă este să dăm exemplul Albaniei, recent uh, uh, s-a dus o adevărată razie împotriva homosexualilor. Este un scandal că se întâmplă asemenea lucruri în aceste țări deci cum uh, reacționați la aceste evenimente? Și în sfârșit o altă întrebare, când e vorba despre dreptul la azil și imigrație, sper că acest pachet azil și imigrație nu va fi votat. Eu vin din țările de jos, țara mea are foarte mari probleme din cauza uh, migrației de masă și avem probleme cu integrarea acestor imigranți și noi pledăm în favoarea unei politici care să nu fie centralizate și să fie de competența țării uh, um, însăși. Și vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Ce se va întâmpla atunci când o țară va prefera să folosească uh, vechiul regim mai degrabă decât să aplice prevederile tratatului de Lisabona. Domnul Papa Nicolau, doreați și dumneavoastră să luați cuvântul? Suntem deja în întârziere și doamna Mastrom ar trebui să plece. Deci mai puțin de un minut și va fi ultima întrebare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, că sunteți prezent. Am o întrebare cât se poate de simplă. În ce privește Fondul European pentru Refugiați, va exista o inițiativă din partea Comisiei pentru a finanța programe de reinstalare pentru refugiați? S-a vorbit despre acest lucru, dar Comisia încă nu a făcut nicio propunere concretă. Vorbim despre solidaritate între statele membre și eu cred că asemenea programe ar fi importante. Mi-aș dori un răspuns concret la întrebarea mea din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Președintele, doamna Mastro, nu va fi ușor să răspundeți la toate întrebările. Uh, încercați să dați răspunsuri colective la toate aceste puncte care au fost evocate. Certainly try. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fac acest lucru. Programul de la Stockholm conține o listă Uh, noi am încercat să luăm în considerare toate subiectele care au, fost, au făcut obiectul unor rezoluții în trecut în Parlament. Acum Comisia încearcă să fie foarte eficientă și anumite subiecte au fost prezentate chiar înainte de prezentarea programului de la Stockholm. Însă nu exclud faptul ca și alte subiecte, alte dosare să fie preluate. Și bineînțeles există dosare care sunt în curs și care uh, trebuie încă preluate de la fosta comisie. Apoi, în ceea ce privește chestiunea violenței, violenței în sânul familiei. E o, un subiect deosebit de important, e un, e un fenomen oribil. Și știu că este de competența doamnei Reding, de aceea am să o rog pe dânsa să vă răspundă la această întrebare. În ceea ce privește solidaritatea, domnul Iacolino s-a referit la acest lucru. Eu cred că foarte multe lucruri au fost deja făcute pe tema solidarității. Comisia propune un mecanism de Dublin revizuit, în așa fel încât să se ușureze presiunea temporară asupra anumitor state membre. Acum evaluăm Uh, modul în care anumite persoane sunt transferate în sânul acestui proiect, un proiect care se ocupă de realocare. Și poate că e un proiect care ar trebui să fie la dispoziția noastră în mod permanent. De asemenea, planificăm o comunicare în ceea ce privește solidaritatea între statele membre. Mai există și alte propuneri, însă nu cred că acest lucru va fi obligatoriu. Există însă stimulente pentru a încuraja statele membre să participe la astfel de mecanisme. Apoi, domnul Ambrinidis, în ceea ce privește Turcia? Răspunsul e da. Toate persoanele sunt incluse în acest uh, acord de readmitere. Nu am cifre la dispoziție, însă ne apropiem de sfârșitul negocierilor. E un proces foarte lung. Uh, am avut rezultatele aproape de final de-abia săptămâna trecută și poate că încă e prea devreme să uh, tragem concluzii. însă sunt gata să vă informez ulterior pe această temă. Apoi, în ceea ce privește SWIFT, uh, e un subiect pe care îl analizăm uh, și vom vedea care va fi rezultatul. În ceea ce privește integrarea, tratatul de la Lisabona oferă Comisiei noi competențe în acest domeniu și avem un ghid îndrumător în ceea ce privește integrarea, cu exemple din fiecare stat membru, pentru că integrarea e, se poate realiza cel mai bine la nivel local, iar anul viitor Comisia va stabili un set de criterii, o metodologie care să poată să fie utilă în această chestiune a integrării și sunt prevăzute seminarii și conferințe pe această temă. În ceea ce privește corupția, doamna Macovei, a, și doamna Latford de asemenea a pus o întrebare pe această temă. Până la sfârșitul anului vom prezenta o comunicare a, uh, referitor la corupție și vom vedea cum anume vom putea instaura un mecanism de evaluare pe această temă, un mecanism intern de luptă împotriva corupției. Pentru că este foarte important dacă vrei să-ți menții credibilitatea față de celelalte state, trebuie să fii un model de democrație și de guvernanță și știm că toate statele membre se confruntă cu a, uh, probleme de corupție și poate că ar fi bine să analizăm acest subiect la nivel nivel global. Frontex. Da, E un subiect care eh, este destul de recent în competențele eh, comisiei. Ni s-a cerut recent să examinăm acest lucru. Apoi, în ceea ce este eh, cooperarea, noi discutăm în sânul Comisiei în mod frecvent acest subiect. Eu discut deseori cu domnul Pibax pe această temă și vom vedea cum vom putea spori cooperarea pe această temă. Apoi, în ceea ce privește website-urile uh, cu pornografie inf- uh, infantilă, sunt foarte multe uh, date pe care le avem la dispoziție. Știm că ONG-urile s-au ocupat foarte mult de acest lucru și dacă doriți cifre concrete, vi le voi propune ulterior. Lupta împotriva terorismului, doamna Romera, Romero, îmi punea o întrebare pe această temă, este deosebit de important. De aceea încercăm să evaluăm tot ceea ce avem la dispoziție în spaniolă, toate instrumentele, toate metodele pe care le avem deja la dispoziție în cadrul Uniunii Europene pentru a vedea dacă ne mai lipsește ceva, dacă există vreun vid pe undeva. După părerea mea, trebuie să fim mult mai atenți în ceea ce privește prevenirea Trebuie să vedem cum putem preveni o radicalizare în uh, ceea ce privește terorismul. Și sunt convinsă că multe mai pot fi făcute în ceea ce privește coordonarea, protecția infrastructurilor vitale și protecția victimelor de asemenea. Și iată, în acest sens vom face propuneri cât de curând. SIS 2. Da, E un dosar foarte, foarte complicat și îndelungat pe care l-am moștenit, un, uh, un cadou de la fosta comisie. Uh, noi am încercat să, să urmărim îndeaproape foaia de parcurs trasată de Consiliu Însă acum vom încerca să analizăm cu privire nouă, cu dintr-un nou, nou punct de vedere, cum anume putem înregistra progrese mai repede și vom face apel la experți din statele membre pentru a evalua lucrurile, să vedem care vor fi următorii pași ce trebuie făcuți, care va fi bugetul, cum putem ajunge la următoarea etapă cât mai repede și sper să vă pot prezenta acest lucru, acest rezultat al cooperării cu experții din statele membre, fie în iulie, fine, fie după concediul de vară. Eu am avut uh, întrevederi cu domnul Coelio și vă voi ține la curent, voi continua să fiu tot atât de transparentă referitor la uh, munca desfășurată în acest dosar. Nu pot să fac acum o, uh, să evaluez deja acum costurile finale Uh, însă poate că va, va trebui să rambursăm anumite sume, poate că vor fi întârzieri. Vom vedea. Apoi, criteriile pe care le-am stabilit sunt criterii obiective, transparente. Ambele țări au făcut progrese importante, însă mai sunt detalii pe care trebuie să le uh, rezolvăm și încercăm să vedem împreună cu experții din statele respective să evaluăm cam cât timp ar fi necesar pentru a depăși încă stadiile care nu au fost rezolvate până în prezent, chestiunile care nu au fost uh, rezolvate până în prezent și poate mai e nevoie de câteva săptămâni pentru a realiza acest lucru acum. În ceea ce privește migrația legală, Documentul va apărea înainte de vară, sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie. E un angajament foarte clar. Propunerea va fi făcută până în vară, sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie. Comisia are foarte multe propuneri pe care le va face și negociez acum cu secretarul general pentru a vedea care este data precisă pentru ca acest document să fie prezentat în fața colegiului de comisari. Dar vă promit că acest lucru se va face înainte de vara. Nu există niciun considerent politic în culise, e doar o chestiune de procedură și cere oarecum timp din partea noastră. Apoi, în ceea ce privește minorii neînsoțiți, una, propunerea noastră este ca fiecare copil să poată beneficia de un reprezentant legal, de un tutore care să poată uh, să uh, însoțească acest minor prin toate procedurile și sperăm că statele membre vor accepta această propunere, această idee. Domnule Lopez, cred că am răspuns la toate întrebările, am încercat cel puțin să fac acest lucru. O parte dintre ele se adresa mai degrabă doamnei Reding și știu că și ea va, se va prezenta, prezenta în fața comisiei dumneavoastră. Domnul președinte, mulțumesc doamna Malmström. Uh, cu siguranță ați făcut o muncă foarte bună. Apreciem eforturile dumneavoastră pentru a ne prezenta o privire de ansamblu a dosarelor care au fost evocate și cred eu că acest lucru demonstrează și nu pentru prima dată că ne dorim să avem astfel de întâlniri cât mai des posibil, cât mai frecvent posibil, pentru că sunt foarte multe subiecte pe care trebuie să le dezbatem. Există un interes deosebit pentru toate aceste dosare. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și sperăm să putem continua colaborarea noastră cu, cu dumneavoastră, pentru că e vorba de o colaborare deosebit de importantă și fructoasă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Syria. Of course, I'll be seeing So, colleagues, if you please. Dragi colegi, vă rog frumos, dacă sunteți gata, trecem acum imediat la punctul 4. Un punct de procedură, domnul Clays. Mulțumesc, domnule președinte. De foarte multă vreme o invitasem pe doamna comisar în sânul comisiei noastre și de fiecare dată ne dăm seama că în momentul în care comisarul este prezent în sală, există foarte multe întrebări, foarte multe comentarii și după cum am spus și dumneavoastră, ar trebui să o invităm mai des. Sau, dacă nu, să avem timp mai mult la dispoziție pentru un astfel de, o astfel de dezbatere, pentru că doar cu o oră, o oră și jumătate nu e suficient. Uh, Trei sferturi din uh, membrii comisiei noastre au putut să ia cuvântul, însă alții nu au avut ocazia să o facă pentru că nu a fost timp suficient. De aceea v-aș ruga să o invitați mai des și să alocați mai mult timp unor astfel de dezbateri. Da, suntem de acord cu dumneavoastră, uh, cu toții cred că suntem de acord asupra acestui lucru. Luăm notă de sugestia dumneavoastră, e adevărat că au existat foarte multe întrebări și sunt convins că vom putea să um, multiplicăm astfel de întâlniri cu doamna comisar Malmström în așa fel încât de câte ori e nevoie doamna Malmström să poată veni în comisia noastră, în comisia LIBE. Și e adevărat, e adevărat că e nevoie de astfel de dezbateri. Însă ați văzut că am depășit, am depășit cu mult timpul care a fost alocat uh, unei astfel de uh, discuții, am depășit cu mult și cred că trebuie să apreciem totuși eforturile făcute de doamna Malmström pentru a, pentru a răspunde la toate întrebările, pentru a face un rezumat. Trecem acum, vă rog, la punctul 4. E vorba de măsuri de comitologie privind supravegherea frontierelor maritime, Frontex. Cerere adresată Comisiei Jurii cu privire la sesizarea Curții Europene de Justiție. Punctul acesta se referă la Frontex și la deciziile Consiliului pe această temă. Sunteți la curent cu faptul că am discutat deja de mai multe ori acest, uh, această decizie a Consiliului de a încerca să definească care sunt regulile ce trebuie să se aplice în momentul în care Frontex intervine pe mare. Coordonatorii noștri au considerat că decizia Consiliului, care a fost recent publicată în jurnalul oficial, ar trebui să fie înaintată Curții de Justiție uh, în conformitate cu uh, regulile de procedură definite de către Serviciul uh, Juridic al Parlamentului European care consideră că acest subiect ar trebui să aibă un alt temei legal decât uh, comitologia. Și deci un proiect de scrisoare adresat uh, Comisiei de, pentru Afaceri uh, juridice care este competentă pe fond și care este competentă cu, uh, în relațiile cu Curtea de Justiție a fost redactată și va fost distribuită. De aceea vă propun să acceptăm, să adoptăm textul acesta. Știu că domnul Busutil a sugerat să cerem Curții de Justiție să să, să aibă posibilitatea de a păstra de a păstra um, decizia uh, efectele acestei decizii care este atât de controversată până când aceasta va putea fi adoptată în virtutea unui temei juridic mai adecvat. Acum, domnul Cashman, vă rog. I don't know if Janine was waving or she was... Mulțumesc. Nu știu dacă Janin voia să intervine sau doar să mă salute. Se pare că a vrut doar să mă salute, o salut și eu. Foarte scurt, domnule președinte, fiindcă știu că suntem în urmă. După cum știți, grupul meu a, vorbit pe, a votat pentru această măsură, recunoscând temeiul, că temeiul juridic nu a fost cel adecvat, însă hotărând totuși că aceste măsuri sunt necesare, urgente și proporționale. Și am câteva întrebări. În scrisoarea noastră, mai ales în finalul ei, am spus că aceste măsuri trebuie să fie menținute până în momentul în care Curtea de Justiție ia hotărârea. Ce garanții îmi puteți acorda cu privire la faptul că acest conținut va fi în totalitate luat în considerare de Comisia pentru Afaceri Juridice? În al doilea rând, având în vedere angajamentul declarației domnului Busutil în Parlament, și anume că domnia sa consideră că aceste măsuri sunt necesare. Aș vrea să știu dacă domnul Busutil vrea să introducă în directiva Frontex aceste măsuri de implementare a căutării și intercepției pe care noi le considerăm necesare și pe baza răspunsurilor primite vom hotărâ în grupul nostru cum să votăm. Mulțumesc! Doamna Hennish Plasher, am văzut că ați ridicat mâna? Nu, nu doream să iau cuvântul, voiam să sugerăm să trecem la vot. Doamna Gantz? Mulțumesc! Aș vrea, am vrut să spun același lucru cu domnul Cashman. Conținutul este foarte important pentru noi și vrem să ne asigurăm cum stau lucrurile exact dacă e să votăm pentru. Doamna Weber? Foarte pe scurt, într-adevăr, conținutul e important, dar importantă este și competența pe care fiecare instituție a Uniunii Europene o are și cred că odată ce există o bănuială că există competențe care au fost depășite, Curtea de Justiție trebuie să ne spună dacă așa stau lucrurile sau nu. Și grupul meu va vota pentru din acest punct de vedere. Au fost puse niște întrebări domnului Busutil. Simon, dacă dorești să răspunzi. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă înțeleg eu bine, sunt două întrebări. Prima este mai potrivită pentru serviciile juridice, dacă pot să răspunde, dat fiindcă ține de mandatul lor. În primul rând, și apoi întrebarea dacă eu sunt deschis să se includă aceste măsuri în propunerea Frontex, la care sunt raportor. Eu nu sunt uh, inițiatorul legislației europene, eu sunt raportorul pentru Parlament. Comisia inițiază legislația și noi avem o propunere în discuții. Însă sunt discu- de- deschis să discut cu raportorii din umbră și să vedem dacă putem ajunge la un acord. Vreau să vă reamintesc că, în ciuda revizuirii mandatului agenției Frontex, care e propunerea despre care discutăm, aceste măsuri sunt diferite. În sensul că acum vor fi în vigoare, indiferent de propunerea privind Frontex. Deci, deocamdată vorbim despre două chestiuni diferite. Dacă există un acord cu raportorii din umbră să preluăm aceste lucruri în negocierile cu Consiliul și Comisia, eu sunt deschis în acest sens. Mulțumesc! În ceea ce privește preocupările juridice care au fost menționate aici, poate Serviciul Juridic al Parlamentului dorește să dea niște explicații? Nu? Nu aveți nimic de spus? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint serviciile juridici. Solicitarea menținerii efectelor acestor hotărâri uh, reprezintă practica standard. Și asta trebuie făcut într-o astfel de situație. Mulțumesc. Atunci, spune domnul președinte, sunteți gata de vot? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunerea se adoptă. Trecem mai departe. We see point number six. Punctul numărul 6. Poziția Parlamentului cu privire la bugetul, proiectul de buget 2011, așa cum a fost el modificat de Consiliu. Secțiunea 3. Comisia. Obiectivul acestui punct este să avem un schimb de puncte de vedere. Știm că Am avut un prim schimb de vederi cu privire la bugetul 2011. Vom auzi întâi o prezentare din partea comisiei, vom asculta o prezentare și apoi membrii vor putea să intervină. Am pregătit un document de lucru Îmi cer scuze, spune domnul președinte, mi se atrage atenția că deocamdată semna punctul numărul 5 procedura unică de solicitare a permisului de ședere și de muncă. Deci suntem la punctul 5, permisul unic. Avem o pregătire a situației de după vot. De la ultima noastră întâlnire, doamna Mathieu a continuat să lucreze pe acest dosar extrem de important. Pe 5 mai s-a întâlnit cu Comisia și Consiliul pentru a discuta compromisurile care au fost convenite cu raportorii din umbră și acum va prezenta principalele rezultate ale acestor întâlniri. Și de asemenea, trebuie să știți că pe 25 martie Comisia pentru Angajare a votat contribuția sa la proiectul de directivă. Dau cuvântul doamnei raportor Mathieu și apoi domnului Sercas, dacă este prezent. Se pare că nu. Coraportor din partea Comisiei ASOC. Doamna Mathieu, atunci are cuvântul. comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la Commission de l'Emploi a donc voté son texte et nous avons donc euh, euh, la semaine dernière euh, procédé à un deux. Mulțumesc, domnule președinte, a avut loc un al doilea trialog informal, unde am reușit să ajungem la anumite înțelegeri asupra anumitor amendamente ale comisiei noastre. Totul se desfășoară destul de bine, cu excepția câtorva puncte unde încă mai există mici dificultăți și de aceea am rugat-o pe doamna Malmström să-mi spună când va interveni uh, propunerea de directivă în ce, privește, în ce privește pe lucrătorii sezonieri pentru că este tocmai un punct divergent între noi și Comisia de Ocupare, mai ales pentru anumite grupuri politice, pentru că sunt cei care vor să includă pe lucrătorii sezonieri în domeniul de aplicare al acestei directive și alții sunt împotrivă. La orele 17 am o întâlnire cu toți raportorii din umbră, deci nu pot să vă spun care va fi reacția grupurilor politice în urma um, prezentării făcute de doamna Malmström. Deci ei ne-a făcut această promisiune în ce privește redactarea unei propuneri pentru sfârșitul lunii iunie și vom mai încerca să ajungem la un compromis mai ales în ce privește punctul de plecare al acestei cereri de permis unic. Să știm dacă această cerere trebuie făcută de către un stat membru sau de către statul de origine al Uh, resortisantului și să știm de asemenea dacă cererea trebuie făcută de către resortisantul însuși sau de către uh, potențialul său angajator. Deci este un alt punct uh, despre care vom discuta cu raportorii din umbră. qui ne seront insurmontables, mais ces trois points-là ne sont pas non plus insurmontables et j'espère que nous trouverons, je pense que nous trouverons euh, des compromis assez rapidement. Monsieur le Président, maintenant je, je suis tout oui et je vous écoute.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 uh, hier tegen de mensen vanuit mijn verantwoordelijkheid in de sociale commissie en vanuit de coördinatieverordening breng het er niet onder. Thank you, Mrs. Omen. Mrs. Guns, you wanted to comment. Thank you very much. Since uh, eh, Vilja Blinkevichute is not here, uh, who is the shadow rapporteur from the SND group, I would like to summarize shortly uh, our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 and we would be complicated matters if we tried to do that. Thank you. Mrs. Ernst. So, jetzt geht's. Ja, vielen Dank. Äh, ich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 eine wirklich gute Vorlage haben, bezweifeln wir. Okay. If there are no more comments, no more comments, no other members, then we hear from the Council. The Council wants to take the floor. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Eh, bueno, sin, mi intervención muy breve simplemente para eh, manifestar mi total coincidencia con lo que ha dicho la rapporteur, Madame Mathieu,